deputații să poată face explicațiile de vot. Sääntöjen mukaan urgenceissa ei ole no declaration of votes. Da, în conformitate cu regulamentul, într-adevăr, nu avem uh, explicații de vot pentru urgențe. Din partea grupului ALDE am primit o cerere pentru a o numi pe doamna Maria Teresa Jimenez Barbat uh, în calitate de membru al Comisiei de Cultură și Educație, de asemenea la Delegația pentru Relațiile cu țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab și la Delegația Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterană. Sunt uh, observații sau comentarii de făcut?